Da. Închidem reuniunea de astăzi. Plenara va reîncepe mâine, 15 decembrie, la ora 8.30. Vă urez tuturor o seară plăcută!